Voilà, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Est-ce que vous êtes d'accord? Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Propun să începem. Bună dimineața încă o dată, îmi cer scuze. Vă propun să începem. Mai întâi de toate, v-aș întreba dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Nu dorește nimeni să aducă modificări? Perfect. Atunci câteva anunțuri. Mai întâi, referitor la urgențe, cred că le cunoașteți cu toții, fiindcă aproape toți sunteți implicați în dezbateri cu privire la urgențele din domeniul drepturilor omului. Acum o săptămână la Strasbourg am discutat despre cazul lui Xiaobo, și despre Limice, un taiwanez, apoi Eritrea, patriarhul Bisericii Ortodox, Ortodoxe, Abul Antonios, dar și cazul unui cetățean suedez, David Isaac, un caz care pe care îl reluăm acum, l-am mai discutat acum câțiva ani pentru că a fost o dispariție stranie. Și în fine, Burundi. Acestea sunt urgențele, n-am făcut decât să le reamintesc. Au mai fost și alte rezoluții sau recomandări. Mai întâi, eh, raportul pe care l-am pregătit cu privire la încălcările drepturilor omului în contextul uh, crimelor de război și crimelor împotriva umanității. Și am adoptat și recomandarea adoptată de colegul Kovacev în, celei de, în, în uh, contextul celei de 72 adunări a adunării generale a ONU o recomandare în care se făceau mai multe trimiteri la problema drepturilor omului. Și, în fine, în ceea ce privește tot ordinea de zi, trebuie adoptate procesele verbale ale reuniunilor, mai exact procesul verbal al reuniunii din 30 mai, dacă aveți obiecții în acest sens. Dacă nu, Considerăm adoptat acest punct și trecem la punctul 4, raportul anual cu privire la drepturile omului și la democrație pentru anul 2016, respectiv politica Uniunii Europene în materie. Avem un document de lucru redactat de colegul nostru Godelive Quistul Drowell este doar în limba engleză și, ne-a fost, și v-a fost transmis de către, prin intermediul poștei electronice. L-ați primit fără îndoială, dacă nu-l aveți, vă stă la dispoziție și în sală pe format de hârtie. Goderive o să vă prezinte documentul său de lucru și vom avea ocazia să vedem care este abordarea pe care a adoptat-o domnia sa. După cum am mai arătat, este vorba de un raport care vizează anul 2016. Vă reamintesc că e vorba de anul 2016. Ne ocupăm de anul precedent de regulă. Sperăm așadar să putem adopta raportul pentru 2016 până la sfârșitul anului curent, 2017. Traducerile în limbile oficiale ale Uniunii Europene, însă, nu vor fi disponibile mai devreme de sfârșitul lunii august. Ceea ce înseamnă că între sfârșitul lui august și începutul lui septembrie nu, nu vom avea la dispoziție decât câteva zile ca să-l putem citi deși cred că majoritatea dintre noi ne vom putea folosi între timp și de versiunea în uh, limba engleză. Alminter, pe 7 septembrie la ora 14 sau până la această dată vom putea înainta amendamente. Și acum o să-i dau cuvântul raportorului și cred că nu mai e nevoie să reiterez importanța acestui raport în comitetul nostru. Îl cunoașteți cu toții, așa că îi voi da de îndată cuvântul lui Godelive pentru a ne prezenta raportul său. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, acest raport uh, așa cum s-a spus, uh, nu a căzut uh, pur și simplu din cer. Am avut uh, avantajul și privilegiul de a mă fi putut concentra și asupra ceea ce a fost scris mai devreme, cu câțiva ani buni în urmă, ca dreptul, ca, ca este o situație în care este ușor să faci cercetări istorice pentru că drepturile omului nu se prea schimbă de la un deceniu la altul. Din păcate, poate am trebuit să spunem. În fiecare an, sigur, se analizează situația drepturilor omului. Există o oarecare ciclicitate anuală a acestor analize, așa cum și vacanța de vară eh, vine în fiecare an. Poate că n-ar fi rău tocmai de aceea să ne gândim în această comisie să, cum am putea uh, elabora un alt fel de calendar de lucru, uh, o altă periodicitate, astfel încât să nu analizăm întotdeauna doar un uh, singur an sau uh, doar un singur raport al uh, Serviciului nostru de Acțiune Externă. Un al doilea aspect. După o colaborare foarte bună anul trecut cu raportul, raportorul din umbră al socialiștilor și democraților, am reflectat împreună la o posibilă restructurare a acestui raport pentru a-l face mai, mai clar. Și s-a făcut sugestia ca în cele din urmă să avem un raport uh, foarte clar, dar uh, lipsit de redundanțe dacă se poate. Tocmai de aceea am purtat discuții cu o serie de colegi și consilieri și am încercat să structurez raportul astfel încât uh, toate elementele care, pe care le considerăm demne de a fi incluse să fie amintite, dar o singură dată. Așa că ceea ce uh, ar avea caracter apetitiv sau se referă la anul precedent să fie inclus doar în niște anexe. Da? Și asta a fost una din ideile de restructurare pe care le-am uh, discutat și le-am convenit. În plus, la considerente uh, am inclus o listă a rezoluțiilor și textelor deja adoptate în trecut pe același subiect pentru a arăta care este evoluția uh, consensului din punct de vedere istoric, dacă doriți. Raportul vizează situația drepturilor omului și situația de democrație în anul 2016. În același timp, uh, vizează uh, controlul pe care îl exercită Parlamentul asupra uh, Uh, acțiunii Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Uh, vă spuneam că calendarul de redactare și adoptare a acestui raport depinde de calendarul de lucru și programul de lucru al altor instituții. De aceea, de pildă, în acest uh, proiect nu pot să fac referire 100% la cel mai recent actual, cel mai recent raport al SAE, pentru că acesta încă nu există. Bănuiesc că vor apărea, deci, în săptămânile care urmează, amenamente. Fac referire la așa numitul midterm review, evaluarea la mijlocul perioadei de referință a raportului Consiliului și făcând referire la acesta, am uh, încercat să redactez un raport propriu cât se poate de succint, deocamdată are 12 pagini, dar uh, bănuiesc că se, va mai, uh, se vor mai adăuga prin amendamente alte câteva. de profesie sunt naturalistă și de aceea poate mi este mai ușor să mă exprim ceva mai succint. Poate am, poate am făcut altă școală decât uh, mulți dintre colegii prezenți în sală. Deci, avem patru uh, părți ale raportului, considerații generale, uh, provocările puse de situația drepturilor omului, activități de înfruntare a acestor provocări și abordarea abordarea uh, situației drepturilor omului și sprijinirea acesteia din prisma politicilor Uniunii Europene. Ne-am ghidat după un principiu pe care îl tot reiterăm în această comisie, și anume că drepturile omului constituie un element uh, de politici orizontal. Și tre- deci trebuie să se regăsească în toate politicile sectoriale, politicile economice, dar și politicile privind uh, uh drepturile femeilor, de pildă. Tocmai de aceea uh, și acest raport este gândit ca un instrument de sprijin și de orientare uh, Uh, generic pentru toate uh, politicile care vor fi formulate. Alte capitole care au existat până acum în acest raport uh, au fost redistribuite pe cele patru pe care le-am menționat. Am criticat în raportul nostru limitările impuse societății civile în multe state terțe. Poate că implicarea uh, structurilor societății civile uh, ar trebui discutată mai mult în această comisie, uh, chiar dacă există viziuni diferite, cred că putem fi de acord că multe state nu, nu au promovat deloc, din potrivă au limitat uh, libertatea de exprimare și manifestare a structurilor societății civile. Există, evident, diferențe de la stat la stat, dar trebuie să fim foarte atenți la nuanțe. Am încercat, de asemenea, să uh, consolidez și să întăresc mesajul central al acestui raport și nu doar să uh, reiau pasaje din alte rezoluții care au mai tot fost amintite în trecut. Am uh, urmat uh, îndrumările și sugestiile raportorului pentru raportul de anul trecut în materie editorială, raportorul de data trecută nu a numit uh, explicit uh, anumite state în raportul său. Și cred că este uh, corect așa. Pentru că menționând numele unor state într-un loc sau altul, nu riscăm doar să lăsăm pe din afară eventual unele state, pe de altă parte doar ne riscăm să ne lansăm în discuții inutile și de uzură. De asemenea, în multe locuri am înlăcuit state cu regiuni. Cred că este mai ușor așa. Și în cele din urmă poate este și mai just și mai realist am încercat să nu formulez mai mult de un aliniat pentru fiecare subiect. Asta am spus-o deja. În 2016, actorii nestatali au, au existat și actori nestatali care au uh, comis uh, acte de încălcare a drepturilor omului, cum ar fi astfel de entități uh, din, uh, uh, din statele islamice. Tocmai de aceea am amintit că grupuri teroriste nestatale au fost între acele grupări care au comis uh, încălcări uh, flagrante ale drepturilor omului. Acum cu căderea Mosulului sau eliberarea Mosulului din minele statului islamic, poate că ar trebui uh, revizuită câteva din aceste aliniate și afirmații. Criza refugiației, refugiaților și migraților reclamă eforturi susținute de combaterea cauzelor acestor fenomene și am insistat asupra acestora în raportul meu. Am scris, de pildă, că, între altele, o politică de vecinătate consolidată ar trebui să identifice soluții pentru această situație. Este vorba de alineatul de punctul 23. sunt de părere că, influ- că influența negativă a situației climatice asupra unor regiuni determină în mod cauzal anumite fluxuri de migrație. Deci, în anumite regiuni din Africa, clima practic nu mai permite un de, trai decent. Și cred că ar trebui să intervenim și aici, pentru că uh, este până la urmă un drept fundamental să poți trăi acolo unde te-ai născut, în condiții de demnitate umană. Când aceste condiții nu mai sunt date, trebuie intervenit. Totuși, nu aș merge atât de departe să spun că modificările climatice sunt în toate cazurile atât de grave încât ele uh, singure deja justifică uh, mișcări migratorii. Uh, aici aș formula lucrurile mai uh, precaut. Oricum am vrut să uh, amintesc și aceste modificări climatice. Am mai amintit un element care nu poate fi, după părerea mea, supraapreciat și pentru care încă nu am găsit, zic eu, o soluție și anume coerența și eficiența politicii pentru drepturile omului ale Uniunii Europene. În toate politicile noastre mai băgăm și un pic de drepturile omului, dar eh, am spus eh, mai devreme că dacă ar exista o coerență în transpunerea orizontală a drepturilor omului în toate politicile sectoriale, atunci uh, aceste politici ar fi uh, mult mai consecvente și mai eficiente. Vreau să mulțumesc tuturor acelora cu, uh, acelora cu care am putut colabora. Am avut contacte multiple cu multe ONG-uri, cu, am avut contacte cu colegi din celelalte grupuri politice. Vreau să mulțumesc și serviciilor administrative și secretariatului pentru sprijin. Sper că vom avea o activitate, o colaborare colegială, constructivă în următoarele săptămâni. Mă rog, eh, săptămâna următoare mă duc în concediu, dar aș zice atunci în următoarele luni. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Um, Now the uh, shadow rapporteurs for different... Și acum <clears throat> raportorii din umbră pentru diferitele grupuri politice, în grupul socialiștilor, doamna Ro Liliana Rodriguez, care nu este de față, dar în numele căreia se va exprima doamna Soraya Post. Soraya, te rog. Mulțumesc, domnule Preda. Aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului raport, să-i mulțumesc raportorului, raportoarei pentru proiectul foarte bun și să-mi cer scuze în numele Lilianei pentru că nu a putut să fie prezentă astăzi. O asigur pe raportoare că la nivelul SND ne vom coordona cu amendamentele pentru îmbunătățirea structurii textului propus de doamna raportor. Atât din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Renate Weber este raportorul din umbră. Aveți cuvântul, doamna Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Chair, and thank you um, the rapporteur for her work. It is indeed a very good draft, a, a sound draft that we can work on. Um, <clears throat> the only comment I would like to make Aș vrea să fac o observație cu caracter general. În ultimii ani am hotărât să vorbim despre teme mai degrabă despre actorii implicați pe care să-i arătăm cu degetul. Alminter am avea amendamente cu miile, nu cu sutele. În același timp, cred că trebuie să găsim o modalitate de a schimba un pic lucrurile. Altminteri pare că e mai degrabă o scriere academică și nu un raport al Parlamentului European. Dacă ne uităm peste textul anexelor, sigur, e foarte limpede că pentru fiecare rezoluție de urgență sau rezoluție în general, am putea să arătăm cu degetul pe cine trebuie. Singurele instituții pe care le numim ca atare sunt ISIS sau Daesh, singura instituție ISIS sau Daesh, singura organizație. În rest, evităm. Poate că ar trebui să găsim o modalitate ca să punem un pic accentul și pe faptul că suntem cât se poate de preciși și de fermi în activitatea noastră. E un foarte bun text acolo când vorbim despre recomandarea de noi politici pentru marginea fiecărei teme. Asta e foarte bine. Dar în același timp, cumva am impresia că ar trebui să ne străduim să fim ceva mai preciși și în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum pentru grupul GUE, doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu, doamne raportor, pentru munca sa. Și cred că a făcut un efort de coerență și de așezarea subiectelor în context. Însă m-aș alătura criticii expuse de doamna Weber, fiindcă și mie mi se pare că pierde un pic caracterul specific al abordării Parlamentului European în legătură cu aceste subiecte, deși cred că putem să recuperăm această rămânere în urmă, să zicem așa. Țineți seama și de raportul Serviciului European de Acțiune Externă, serviciu, eh, exercițiul acesta se complică. Însă, Cred că trebuie să promovăm, în primul rând, viziunea proprie a Parlamentului European pe marginea acestor teme. Visez și eu, ca și dumneavoastră, să avem o perspectivă politică în care drepturile omului și politicile europene să meargă mână în mână, în coerență de plină. Însă, ceea ce constat, urmărind și eu aceste probleme din 2009 încoace, este că visul acesta al meu pare să se cam îndepărteze și observația aceasta nu se regăsește, din păcate, în raport. Sunt întru totul de acord cu abordarea de a se refuza uh, numirea fiecarei țări în parte. Sper să rămânem la această abordare până la capăt, pentru că aceasta a fost uh, linia adoptată în ultimii ani. Din păcate, amendamentele complică și mai tare lucrurile și tare mă tem că începem să pierdem din vizibilitate. N-am deloc convingerea că soluția bună este nici abordarea regională, pentru că și la nivelul regiunilor sunt și exemple bune și exemple proaste. Prin urmare, dacă optăm pentru o abordare globală, regională, așa, nici asta nu știu dacă e o soluție bună. Și mă mai alătur observație făcută de doamna Weber cu privire la faptul că vorbim doar de Daesh. Sigur că nu se pune problema să nu-i numim pe cei de la Daesh să, sau să evităm această problemă, dar mai sunt și alte probleme în lumea asta. Și dacă ne concentrăm exclusiv pe Daesh, tare mă tem că cam pierdem din vizibilitate. Deci, va trebui să ne gândim și la asta, nu știu exact ce soluție să găsim, dar voi reflecta și eu. Mă bucură accentul pus pe libertatea civilă, dar regret faptul că nu se vorbește nicăieri de libertatea presei în paragraful uh, dedicat. Poate însă că asta e din cauza limitelor de spațiu pentru raportul acesta, fiindcă număr, numărul jurnaliștilor persecutați, și când spun jurnaliști, eu spun în sensul general al termenului, și blogger și toți cei care se exprimă în legătură cu problemele societății, uh, Uh, civile. Toți acești oameni sunt uh, ținte. Salut și legătura făcută între dezvoltare și migrație și chiar și problema schimbărilor climatice. Însă cred că ar trebui să avem un ton ceva mai critic față de abordările celorlalte instituții ale Uniunii Europene. Fiindcă, așa cum s-a spus în mai multe rezoluții, Comisia și, și Consiliul, desigur, își promovează propriile interese, obiectivele, obiectivele politicii migratorii și mai puțin sunt interesate de aspectele care ne privesc pe noi. Apropo de Burundi și Eritrea, la care se referea și domnul președinte, la ultima plenară, iată ce s-a întâmplat, putem să constatăm așadar că aceste două țări sunt exemple semnificative în acest sens și cred că am putea să facem pași înainte ca să continuăm să cerem, și raportoarea are această ocazie, să se facă o evaluare a politicilor, inclusiv a politicilor de finanțare a, din partea Uniunii Europene către țări în care drepturile omului sunt uh, sub un mare semn al întrebării. Și ultima observație rapidă. Cred că trebuie să mai uh, Insistăm pe problema clauzei drepturilor omului. Sigur că o susținem cu toți în principiu, însă în practică mai sunt probleme la nivelul punerii în aplicare, pentru că de fapt nu prea e pusă în aplicare, ceea ce e regretabil. Am apreciat în mod deosebit uh, paragraf, paragraful cu privire la misiunile de observație electorală și cred că e nevoie acolo de uh, un follow-up, e nevoie și de o monitorizare, fiindcă avem nevoie de astfel de misiuni ca să și, și, să, și să putem uh, să dăm seama, să spunem, de activitatea desfășurată în timpul acestor misiuni de observare electorală. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Barbara Lohpilar în numele verzilor, raportor din umbră pentru grupul verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult, doamne raportor, pentru proiectul acesta. E un lucru foarte bun că concentrați acțiunile Uniunii Europene pe tematici de probleme legate de drepturile omului. Și amendamentele mele tot în felul acesta vor fi depuse. Ele se vor referi la uh, criminalitatea organizată internațională, migrația, combaterea discriminării. Am și câteva observații în legătură cu anumite paragrafe specifice, de exemplu la capitolul introductiv vorbiți despre un spațiu în reducere în ce privește universalitatea drepturilor omului. Cred că ar trebui să subliniem importanța uh, retalierii uh, autoritariste chiar în interiorul Uniunii Europene și cred că ar trebui pus un accent mai puternic pe această problemă, fiindcă e un moment dificil pentru promovarea drepturilor omului, cel pe care îl traversăm. Apoi, instrumentele europene pentru democrație și drepturile omului. Acestea reprezintă o componență importantă a politicii de drepturile omului a Uniunii Europene, lucru care cred că ar trebui de asemenea să fie oglindit în raportul nostru. La paragraful 18, în legătură cu răspunderea socială a corporațiilor, aceasta nu este obligatorie. Eu cred că ar trebui să vorbim și de o dare de seamă, de o răspundere mai fermă a corporațiilor. Ar trebui inclusă problema aceasta printre recomandările cheie. Susțin foarte mult uh, cele ce ați spus în legătură cu nevoia ca statele membre să își asume planuri de acțiune în ce privește mm, drepturile omului, chestiune pe care o abordați la paragrafele 38 și 39. La 47 vorbiți de cooperarea cu ONU. Cred că aici ar trebui ca formula să fie mai fermă în sprijinul drepturile, în, în, sprijinul UNH, uh, ICNUR, și apoi menționați toate urgențele într-o listă, dar cei care vor citi acest raport la sfârșitul anului. Poate că n-ar strica să, să vadă în anexă o listă a urgențelor și din 2017. Eu nu înțeleg această obligație de a ne uita numai la anul precedent. Cred că în ceea ce privește anexele, i-ar putea fi interpretată un pic mai larg. Mulțumesc foarte mult! Ceilalți raportori din umbră nu sunt de față și a cerut să intervine doar un singur coleg, domnul Austrevicius. Și apoi și domnul Gib. Domnule Austrevicius, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să o felicit pe colega noastră pentru acest proiect de document, un document deosebit de important, pe care l aștept, așteptăm cu interes, e ca un fel de statistică anuală pe care o face comisia noastră, nici mai mult, nici mai puțin, e un fel de bilanț. încercând să acopere toate tendințele și activitățile cele mai importante întreprinse în timpul anului de comisia noastră. Salut abordarea curajoasă. Sunt, pe de altă parte, este și un text foarte concis, 12 pagini. Dacă ați fi prezentat un text de 30 de pagini, nu l-ar fi citit nimeni. Cu 12 pagini tot mai avem o șansă. Și este, un, e vorba de subiecte importante și de actualitate. Prin urmare, este foarte util că prezentați un document succint. E o abordare cât se poate de corectă și pe care ar trebui să o folosim și pe mai departe, pentru că nu numărul de pagini e important, ci calitatea conținutului. Și deci mă bucur că putem să citim ușor textul acesta. Cred că aici ar trebui să avem un text scurt, la obiect, bine țintit. Când vorbim despre experiența ONG-urilor care se ocupă de drepturile omului, să zicem că le solicităm ONG-urilor să ne prezinte o propunere strategică scurtă cu privire la tendințele înregistrate în 2016. Ne-am adresat partenerilor noștri reali, însă, celor care se află pe teren, pe front, nu așa între ghilimele, care sunt în mijlocul evenimentelor în desfășurare. Cred că o astfel de abordare ar fi extrem de utilă și pentru ei și pentru noi, pentru că lor le-am recunoaște activitatea, dar și nouă ne-ar fi de folos pentru că i-am apropia de noi și am conlucra în felul acesta. Apoi, dacă vorbim despre anul 2016, nici nu putem generaliza, trebuie să fim la obiect. În cazul în care apar anumite chestiuni punctuale, evenimente punctuale, nici nu, numai atunci să le semnalăm, nu neapărat să facem din 2016 un an diferit de ceilalți, de dragul de a o face. Or policy fields, again, <clears throat> I would uh, be a bit more in... Apoi m-aș pronunța în favoarea unei precizii mai mari, nu a unui text foarte general cu privire la instrumentele comerciale sau acordurile de liber schimb, de exemplu. Asta apropo de contextul situației drepturilor uh, omului. Prin urmare, dacă nu suntem mulțumiți de un anumit acord de liber schimb, dacă am constatat ceva care n-a mers tocmai bine în 2016, hai să spunem negru pe alb despre ce-i vorba Nu neapărat să arătăm cu degetul țările cu care s-au încheiat acordurile, dar să, să punem degetul pe rana unmitor tendințe sau comportamente care ar împiedica instituțiile europene și respectiv pe noi să facem pe viitor greșeli asemănătoare. Uh, I think it's, it's a good uh, part. Și tot în legătură cu urgențele, cred că e o parte bună a raportului. Ele arată implicarea noastră, faptul că reacționăm de îndată. Nu știu dacă 2016 sau 2017 vor fi ani speciali sau nu, dar e bine că am inclus aici și acest aspect, pentru că arată că care sunt acțiunile noastre, care este analiza noastră și răspunsul politic la ce se întâmplă. Și, într-un fel, și o formă de a încuraja țările menționate sau pe acelea care știu că au o situație asemănătoare cu țările menționate. Punctul 37 îmi place în mod deosebit, unde se vorbește despre imaginea de ansamblu cu privire la impactul acțiunilor Uniunii Europene asupra drepturilor omului și democrației în țările terțe. Pentru mine, această formulare reprezintă chestiuni foarte concrete. Drepturile omului înseamnă oameni, grupuri de oameni, situații specifice, deci nu au un sens abstract, așa. Nu. Sunt chestiuni cât se poate de concrete. Și foarte bine să le să punem accentul pe ele în activitatea noastră. Deci, felicitări pentru noua structură pe care ați dat-o raportului acestuia, e încurajatoare, e foarte bine că luăm o astfel de abordare inovatoare, așa, ne, îmi place foarte mult și mie și, în general, liberalilor le place genul acesta de abordare, e foarte bine că lucrăm așa la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, domnul Geb. Domnul Geb. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu consider că în acest document încercăm să cuprindem toate observațiile făcute în trecut și să arătăm tot ce am dorit să se întâmple. Cred că doamna raportor a reușit să facă acest lucru și în termeni cât se poate de conciși. Sigur că există întotdeauna tentația de a include într-un astfel de raport tot ce se poate. Mă voi uita peste raportul acesta, îl voi analiza cu atenție și voi vedea dacă este cazul să înaintez amendamente. În orice caz, anul 2016 a fost, din punctul de vedere al drepturilor omului, un an foarte dificil și cred că raportul acesta are meritul de a menționa toate rezoluțiile adoptate în Parlamentul European în materie, fiindcă în felul acesta se vede exact ce s-a întâmplat, dar se vede și rezultatul muncii noastre aici în Parlamentul European mă bucură foarte mult și că raportul face vorbire despre rolul deosebit de important al misiunilor de observare electorală. E bine să le menționăm, pentru că deseori în activitatea de zi cu zi a comisiei noastre nu le acordăm o atenție excepțională. Ele însă au o importanță deosebită. și faptul că sunt menționate în raportul acesta, din punctul meu de vedere, reprezintă o, o mare bilă albă. Uniunea Europeană are relații privilegiate cu anumite state, datorită acordurilor și convențiilor pe care le-am semnat cu acestea și în funcție de importanța acestor acorduri, Cred că ar trebui să impunem partenerilor noștri la rândul nostru anumite clauze în ce privește respectarea drepturilor omului și a democrației. Cred că Parlamentul European și SAE au în sarcina lor să facă lucrul acesta. M-aș referi la cooperarea cu Națiunile Unite la organizațiile internaționale pentru drepturile omului, la Consiliul Europei. Cred că ombudsmanul Consiliului Europei și ombudsmanul Uniunii Europene reprezintă instituții și ele de mare importanță. chiar dacă adesea rezultatele muncilor nu sunt extrem de vizibile sau în orice caz nu imediat. Însă au o influență deosebită asupra uh, respectării drepturilor omului de către partenerii noștri. Și încă o dată mulțumesc foarte mult raportoarei pentru acest raport. Mulțumesc tuturor, spune domnul președinte. Am să adaug și eu câteva cuvinte. Vreau să o felicit mai întâi de toate pe Godelive pentru raportul său. Un raport pe care îl consider foarte util. În mod deosebit consideră utilă anexa în care se vede foarte clar care a fost activitatea noastră în ce privește urgențele din 2016, Dar așa cum au solicitat-o unii dintre dumneavoastră, practic acolo se vede care e profilul Parlamentului European. În raportul propriu-zis se vorbește de ce trebuie să se vorbească în raportul anual. Se văd acolo liniile care stabilesc, care definesc activitatea noastră. Dar apoi vorbim de cazurile cât se poate de concrete, în baza acelei filosofii a arătării cu degetul, naming and shaming. Se vede acolo care sunt urgențele, care sunt rapoartele, recomandările. Și în majoritatea, dacă nu în toate cazurile, la noi se votează cu majorități foarte ample, aproape 90%, ceea ce arată că sunt uh, subiecte care Uh, în care Parlamentul European votează masiv și nu-i deloc divizat. Deci nu-i vorba de voturi de 49% versus 51%. Nu. Cred că asta, într-un fel, este și ceea ce e definitoriu pentru profilul nostru și de aceea e foarte bun documentul din anexă, cu atât mai mult cu cât pentru fiecare dintre rezoluții reluăm acolo elementul central, partea cea mai importantă a rezoluției. Deci dacă vrea cineva să vadă ce facem noi în Parlamentul European, se uită pe acest document și vede acolo care este filosofia pentru fiecare dintre documente și ce am considerat o că e important să spunem în fiecare dintre cazuri. Și acum îi dau cuvântul lui Ricardo Sărichi, adjunctul șefului de divizie pentru drepturile omului, să rog să intervine, îi dau cuvântul pentru a interveni preț de maximum 4 minute. Da, să știți că eu sunt un om tolerant și îngăduitor. Dacă vreți să vorbiți 5 sau 6 minute, nu o să fie moarte de om. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Preda. Cred că o să reușesc să fiu și mai succint. Pentru că am primit abia de curând raportul, a, a putut să-l răsfoit, să răsfoim doar, însă am ascultat prezentarea cu tot ce asta la baza acestui raport, care au fost uh, modificările pe care le-ați introdus, inovările în ce privește concizia, în structura textului, mai ales susținem și noi această uh, perspectivă uh, a raportoarei, așa cum au arătat și alții membrii Parlamentului. În acest sens, așadar, Vom continua să parcurgem documentul și să colaborăm și să discutăm cu doamna raportor dacă va fi necesar. Și în legătură cu raportul SAE, o informație. După cum arătat și raportoarea, în prezent tocmai am publicat un raport, este revizuirea la jumătatea termenului privind drepturile omului și democrația. Ne-am concentrat eforturile, dar și limitatele noastre resurse pe realizarea acestui document pe care directorul nostru uh, vi-l va prezenta în, acest, uh, în această sală peste puțină vreme. Și acolo veți putea vedea exact ce facem noi, care au fost acțiunile noastre și ce vrem să facem și pe viitor. Și sperăm să fie un document de referință și pentru dumneavoastră. E în același timp și el un document foarte concis, deci cred că, într-un fel, aici ne apropiem raportul privind drepturile omului și democrația va avea aceeași structură în mare parte ca și anul trecut și în anii precedenți și va fi publicat după vacanța de vară. Am să mă opresc aici. Urmărim cu multă atenție activitatea subcomisiei uh, în ceea ce privește pregătirea raportului și mm, pentru orice problemă putem ține legătura și putem să o susține pe doamna raportor și pe echipa sa. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei raportor pentru a încheia acest punct de pe ordine de zi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, dragi colegi, pentru aceste contribuții foarte valoroase. Voi reacționa la câteva dintre observațiile dumneavoastră. Mai întâi, mai mulți dintre dumneavoastră au amintit uh, tema coerenței politicilor, care poate nu este suficient uh, descrisă. Ați vorbit și despre vizibilitatea Parlamentului European. Dacă aveți uh, propuneri concrete pentru amendamente în acest sens, mă voi bucura să le integrez pe cât posibil, pentru că pentru că și interesul meu este să consolidăm aceste două chestiuni. În ce privește așa numitul name and shame, mă bucur că în principiu există un consens uh, în privința uh, omiterii uh, acestui name and shame în dispozitivul uh, textului. Evident, uh, așa cum a propus uh, doamna Lohpiller, uh, cazurile concrete pot fi uh, incluse în anexă. Așa, dar și domnul președinte a spus că um, dacă luăm împreună uh, și evidențiem, numim uh, foarte clar într-o, într listă pozițiile noastre, pozițiile Parlamentului European vis-a-vis -vis de situația drepturilor omului în lume este foarte corectă. Uh, Doamne Schreier, deci uh, eu cred că punctul 8 este suficient de clar formulat, dar dacă doriți, uh, se poate completa. În ce privește acordurile de liber schimb, politicile comerciale și drepturile omului, această temă este recurentă. Eu sunt membru și în Comisia INTA și acolo sunt analizate uh, negocierile uh, pe marginea acestor tratate și acorduri comerciale dintr-un alt punct de vedere. Dar uh, există o încercare de a lega tema drepturilor omului de aceste negocieri. De mulți ani, ca să nu zic de peste un deceniu, Parlamentul European este lider în integra um, materia drepturilor omului în negocierile și acordurile comerciale. Dar trebuie să nu încărcăm mai prea mult acordurile comerciale și astfel să îngreunăm punerea în aplicare a politicilor noastre comerciale doar prin includerea poate prea consistentă sau cu caracterul obligatoriu a unor prevederi legate de drepturile omului. Vreau să mulțumesc și <clears throat> pentru uh, reacțiile uh, pozitive. Și, doamnă Vergea, uh, dacă spuneți că sunteți de acord cu ce am scris, mă mir, dar cu atât mai mult vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Acum luăm o scurtă pauză înainte de a trece la punctul următor. Este o reuniune în spatele ușilor închise în legătură cu rezoluțiile de urgență cu privire la Rusia. Deci 5 minute pauză pentru a ne putea organiza și domnul Panțerii va uh, veni pentru a ne prezenta acest raport.